abțineri, se adoptă. Trecem la un amendament oral din partea doamnei Intfeld la considerentul B. Doamna Intveld, vă rog. domnule președinte. Am propune un amendament oral pentru a elimina acest considerent al șterge, pentru că se referă la un raport pe care ne-am dorit, uh, noi cerem să fie publicat, dar a fost publicat ieri, deci uh, nu mai e util. Există obiecții față de acest amendament oral? Dacă nu, atunci vom vota acum acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot prin apel nominal pentru raportul în totalitatea sa. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Ajungem acum la următorul punct. Este vorba despre inițiativa Uniunii Europene în legătură cu polenizatorii. Avem amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la... Dacă, haideți, dacă vreți să verificăm, verificăm. Amendamentul 12, atunci, verificăm. S-a deschis. Închis votul. Se adoptă. Mă iertați, greșeala mea. Vă rog, ridicați mai evident mâna ca să pot să văd, să-mi fie mai clar. Bun, am ajuns acum la alineatul 11 pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă, partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 17, textul inițial, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După alineatul 19 avem amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la amendamentul 11. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Am ajuns la amendamentul 4. Rol, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Așadar, textul inițial este caduc. Trecem cu asta la amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am ajuns la amendamentul 6. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 27, textul inițial, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este adoptat. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 8, cine este pentru?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 se adoptă. Considerentul B, pe două părți, prima parte. Am trecut deja mai departe, spunul președinte. Deci, suntem la considerentul B prima parte. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, la aceeași considerent? Împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem la considerentul Q din textul inițial, vot pe port, vă rog. E vorba de un reglement de procedură, deci dacă se cere să se verifice, nu puteți pur și simplu să nu acceptați acest lucru. Deci este nevoie să se voteze. E vorba de vot și trebuie să țineți cont de aceste lucruri. Da, este o votare, iar votarea a fost cât se poate de limpede, așa încât uh, obiecția dumneavoastră nu are nicio plauzibilitate. Dar dacă aș fi nesigur, aș repeta, ceea ce nu este cazul. Deci trecem la considerentul Q. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Da, vă rog. Locul 213, vă rog, aveți cuvântul? Da, eu, eu la 213, domnule președinte. Deci, vă rog să vă reamintesc regulamentul nu e treaba președintelui de ședință să hotărați că dacă da sau nu se face nu o verificare. Ce scrie în regulament scrie limpede că dacă parlamentarii cer să se verifice, este o chestiune de drept și se face acest lucru. Deci, dacă citați din regulamentul de procedură, vă citesc și eu că da, este treaba și decizia președintelui de ședință. Tot din regulamentul de procedură v-am citat, citat și cu asta ajungem la considerentul U, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Considerentul AG din textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm textul în întregul său, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Ajungem acum la transformarea digitală în sistemul sanitar și de îngrijire medicală. Începem cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se adoptă. Alineatul 7 din textul inițial, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 8, de inițial. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Partea a doua acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la alineatul 11, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Am ajuns la alineatul 12, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri,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 Am ajuns la amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Textul inițial, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum am o, un amendament din partea domnului Breyer. Herr Breyer, Sie haben das Wort. Domnule Breyer, aveți cuvântul. Yes, thank you. Based on Rule 180. Având în vedere regula 180, alineatul 4, în numele grupului verzilor solicit un amendament oral la punctele 6, 7 și 9, introducând calificativul anonimizat și în locul also anonymized. Ah, sodomized, îmi cer scuze. Astfel vor fi afectate amendamentul 6 de două ori, 7 și 9 odată și este necesară această idee pentru a se proteja confidențialitatea și pentru a se reflecta rezultatul consultării Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Există intervenții împotriva acestei uh, propuneri de amendament? Vă rog dacă sunt obiecții. Dacă sunt obiecții. Nu, nu s-a ridicat numărul necesar de persoane, nu s-au ridicat. Bun. Acum se pare că, de fapt, ba da, s-au ridicat numărul suficient de persoane. Așadar, acest amendament nu poate să fie acceptat. Vă rog, domnule Breyer. Vă rog. Mr. President, in this case, în acest caz, în uh, conformitate cu 180, uh, paragraful 5, în numele grupului meu, aș dori să retrag amendamentul 6, 7 și 9. Bun, am reținut, au fost retrase amendamentele 6, 7 și 9. Haideți să trecem atunci la alineatul 23 și anume amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 25 pe două părți. Cine este pentru? Prima parte, despre deci prima parte pentru împotrivă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 Deci se adoptă. Bun, am ajuns acum la liniatul 41 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. De asemenea, 1, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm textul în întregul său. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mulțumiri foarte călduroase. O să vă rog acum uh, pe toți cei care nu aveți niciun fel de explicații de vot, vă rog să ieșiți cât se poate de repede din încăpere, astfel încât să putem trece la luările de cuvânt. liebe Kolleginnen und Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să trecem deja la explicațiile de vot. Și vom începe cu rezoluția privind discriminarea publică și discursul care instigă la ură împotriva comunităților LGBTI. S-au înscris uh, S-a scris acum doamna Aurelia Beniao. Mes chers collègues, alors que les Dragi colegi, uh, actele homofobe se, sunt din ce în ce mai dese în societatea noastră, insulte, scuipături uh, împotriva persoanelor din cauza orientărilor uh, sexuale, astăzi vedem uh, consecința politicii dumneavoastră. Din păcate, angelismul dumneavoastră în termen de politică migratorie uh, deturnează um, scopul în această materie. Un studiu german ne arată în 2015 un lucru pe care mulți dintre noi îl știam și anume legătura între integrism religios și homofobie. Uh, se explica acolo uh, respingerea homosexualilor și a persoanelor uh, transgen um, în cartiere care au devenit teritorii confiscate de această ideologie religioasă. Uh, fluxurile migratorii uh, necontrolate conduc la transformarea acestei ideologii în normă supremă. Președintele întrerupe. Stimată colegă, avem atât de multe înscrieri la cuvânt, vă rog frumos să nu vă depășiți timpul care v-a fost alocat. Domnul Kelleher. I am saddened by the actions of certain Sunt uh, întristat de Uh, tratamentul uh, unor guverne în ceea ce privește uh, LGBTI. Am votat pentru această rezoluție pentru a arăta uh, solidaritatea pentru acești cetățeni. Nu ne-a învățat istoria ce înseamnă să separăm un grup de, alt, de ceilalți. Ideea de a crea zone libere de LGBTI este ridicolă și arată ignoranța umanității. Cetățenii LGBTI au toate drepturile să se bucure de libertățile și drepturile de care se bucură toți ceilalți cetățenii LGBTI cei care sunt împotriva eh, cetățenilor LGBTI trebuie să se gândească dacă acest lucru este compatibil cu statutul de drept de membru al Uniunii Europene. În 2015, eh, poporul irlandez a votat să extindă Uh, drepturile de uh, parteneriat civil și căsătorie către comunitatea LGBTI. Este rușinos faptul că există în continuare cei care uh, se opun egalității. Trebuie să condamnăm asta și să ne opunem. Mulțumesc, domnul Bompard dragi colegi uh, în anul acesta unul din principalele ziare din țară care susține guvernul polonez actual distribuia uh, sticăre de zone libere de ideologia lgbt. Uh, mai multe comunități locale din polonia au decis în consecință să se declare și ele libere de lgbt este ceea ce numesc uh, ei uh, ideologia egalității. Uh, nu este un caz izolat. Aceste tendințe se remarcă peste tot în Europa. Homofobia a devenit o politică instituțională în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Nu trebuie să uităm însă că homofobia explodează și în Europa de Vest, unde aceste acte de ură sunt din ce în ce mai frecvente. Discriminare generalizată, agresiune, chiar ucidere. Uh, este vorba de atacuri vizibile asupra drepturilor LGBTI, dar și asupra drepturilor femeilor, asupra drepturilor migranților, asupra drepturilor sociale uh, uh, dobândite de atâția ani de către lucrători. Este același gen de atac. Evident că susțin această rezoluție. Vă mulțumesc. Doamna Ricci. Mr. President, thank you. Mulțumesc. Membrii comunității LGBTI au spus că astăzi este la modă să fii anti-gay. Nu ne simțim în siguranță aici. Acest accent asupra ideologiei LGBTI a înlocuit practic afirmațiile sau concentrarea pe care o aveam înainte către migranți și uh, nu se mai vorbește despre mm, fobia uh, anti-Sahara. Rămâne totuși uh, aceeași idee de fobie pe care trebuie să o mm, combatem. Această campanie pentru zonele LGBTI cei care au susținut-o au spus recent că acest gen de comportament este mm, anormal, este o minoritate bolnavă care încearcă să-și uh, impună modul de viață împotriva modului de viață general al societății. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ros D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte atmosfera de ură care este alimentată de către autoritățile poloneze împotriva comunității lgbti precum și uh, atitudinea celor care justifică atacuri verbale și fizice violente este de neacceptat. Uh, Cele ce sunt afectate sunt drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, iar Parlamentul European nu trebuie să stea cu mâinile în și și Comisia și Consiliul trebuie să condamne astfel de fapte. Iată de ce sunt pentru această moțiune de rezolu- propunere de rezoluție și de ce trebuie în același să parcurgem toată procedura în legătură cu directiva pentru a combate discriminarea care de 11 ani zace blocată în Consiliu. De aceea trebuie să acoperim acest vid legislativ în legătură cu infracțiunile și prejudiciile care decurg din fapte care țin de orientarea sexuală și de identitatea de gen. Drepturile persoanelor LGBTI sunt drepturi fundamentale. Instituțiile europene și statele membre au datoria de a respecta aceste drepturi și de a le proteja în temeiul tratatelor conform Cartei Drepturilor Omului și în același timp dreptul internațional. Astfel de propunere de rezoluție ne arată că suntem încă în pericol și că deci și drepturile și chiar dreptul de a iubi trebuie să fie apărat. Europa de aceea nu este homofobă, așadar băgați-vă bine acest lucru în cap. Mulțumesc foarte mult, doamnă Mihaela Șoidrova. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înțeleg că persoanele cu dizabilități uh, trebuie să aibă drepturi, la fel și alte minorități trebuie să își aibă garantate drepturile. Și bineînțeles sunt împotriva discriminării persoanelor LGBTI. Trebuie să ne amintim că acest lucru uh, contrazice principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Sunt convinsă că este și uh, în uh, contradicție cu, cu Constituția polonă. Să de, declare uh, o zonă ca fiind liberă de LGBTI sau liberă de ideologie LGBTI poate duce la ură și homos, homofobie. Nu pot fi de acord cu asta. Pe de altă parte, cred că este ceva ce trebuie rezolvat de către Polonia și sunt convinsă că cetățenii polonezi uh, vor uh, protesta împotriva acestei incitări la ură și, asup, uh, și tocmai de aceea m-am abținut. Mulțumesc, domnul Daniel Hannan. Mulțumesc. Încă o dată avem o rezoluție, așa numită o rezoluție uh, despre ceva care continuă, care ajunge să uh, concluzioneze că avem nevoie de un mod, de, de o viziune unică europeană și de un sistem unic european. Asta tot timpul mă, uh, sur, mă, mă șochează că uh, Uniunea Europeană discriminează dreptul statelor membre să decidă pentru ele uh, singure. Această rezoluție este pur și simplu despre abuzul de putere pentru a europeniza un subiect atunci când nu există niciun fel de temei juridic în tratatul, de la, în, tratatul european care să spună că Bruxelles poate să se ocupe de asta este uh, pur și simplu un uh, exercițiu prin care să arat, prin care să arătăm că cei care uh, nu abordat acest subiect, nu, lor nu le pasă despre homofobie. Nu e adevărat, ne pasă, dar în același timp uh, credem în uh, caracterul sfânt al votului. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Giambaschi. Vă Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Categoric am votat împotriva acestei rezoluții pentru că ea susține această propagandă LGBTI în, la, la frații noștri polonezi. UE trebuie să înțeleagă că în UE mai sunt țări unde familia înseamnă uniunea dintre un bărbat și o femeie care fac copii. Uniunea Europeană are uh, multe alte chestiuni mult mai importante de rezolvat. Haideți să ne ocupăm de aceste chestiuni în acest moment și haideți să lăsăm valorile de familie și tradiționalismul în grija statelor membre. Această impunere cu forța a uh, ideologiei de tip LGBTI plus impunerea cu forța a strategiei în ceea ce privește pe copii ne reamintește de uh, vremurile când dictatorii impuneau astfel de ideologii. Vine Crăciunul. Mulțumesc, domnul Palmer. LGBTI is an, an ideology. It's who... LGBTI este o ideologie. Ce aș vrea să spun în explicația mea de vot. Această rezoluție vorbește despre homofobie în sport și, din păcate, se întâmplă astfel de cazuri. Însă despre ce nu vorbește această rezoluție este rolul important pe care îl poate juca sportul um, în a combate această, această ură. Am avut campanii în fotbal, în cursele de cai. Eu fac uh, parte din grupul de coordonare pentru diversitate și incluziune uh, Um, în domeniul curselor de cai și se fac eforturi enorme în acest sens. Aș dori să spun următorul lucru. Din păcate, sportul uneori este arena în care se desfășoară homofobia, dar este și locul în care putem câștiga cursa pentru a ajunge la egalitate și să-i dăm afară uh, de pe teren pe homofob și pe cei care uh, lansează insulte homofobe. Mulțumesc, doamna Fox. I abstained on this motion M-am abținut de la această moțiune pentru că criminalizează uh, discursul uh, in, care incita, incită la ură. Însă cine decide că un anumit uh, discurs incită la ură? Uh, persoanele transgen sau uh, uh, lesbienele, uh, persoanele gay sunt, se confruntă cu um, discriminare, uh, însă în același timp se cere femeilor să-și uh, nege practic autonomia de a dispune de propriul uh, corp. În același timp, uh, e o decizie nedemocratică care vine în spiritul euro-ortodoxiei și care nu aduce niciun fel egalitate. Această um, impunere birocratică nu este o victorie, victorie, iar a face o propunere de rezoluție nu înseamnă să schimbă mentalitatea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gilles Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții în care se condamnă Polonia, deoarece consider că Uniunea Europeană nu trebuie să se amestece în politica de societate a statelor membre. În egală măsură denunț modul discriminatoriu în care Parlamentul European tratează Polonia. Deja a stigmatizat această țară, asta în temeiul unui așa zis, um, așa zis index de incriminare a educației sexuale, Iată că acum este atacată din cauza unor abții pilduri lipite de anumite primării călătorii și uh, pe care scrie zonă fără ideologie LGBTI. În egală măsură, condamn orice formă de discriminare a perso- care afectează persoanele în funcție de orientarea sexuală a acestora. Însă, în speța de față, cred că avem de face de cu totul altceva. Este vorba despre o critică a acestei triste ideologii în materie de gen. Dacă e nevoie de lămuriri, lămuriri cum ar sta lucrurile, Uniunea Europeană ar trebui să le ceară cu respect Poloniei și nu aruncându-i în față o rezoluție atât de brutală. Mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În momentul în care am aprobat uh, cu hotărâre această uh, rezoluție pentru combaterea discursului care instigă la ură și uh, discriminarea sexuală, Parlamentul European face istorie și asta la 10 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona cu Carta Drepturilor Fundamentale a europeană, care interzice discriminarea pe conținute sexuale. Din păcate, însă, trebuie să constatăm că în această este o nenorocire și să tot auzim că ideologia sexuală este o ideologie. Nu este o ideologie. Libertatea de a iubi și a fi iubit uh, fără niciun fel de discriminare pe conținente sexuale face parte din drepturile fundamentale ale Uniunii Europene și totuși țara care contrazice acest lucru încalcă drepturile fundamentale ale UE. Este momentul în care aniversăm, deci, uh, acest ce se la Stonewall, uh, așa cum am comemorat și ieri aniversarea ziua internațională a persoanelor cu handicap, trebuie să știm că încă mai este mult de construit în Europa și când se va încheia strategia 2020, va trebui în continuare să înlăturăm piedici de discriminare din cozente pe piața muncii, a sănătății, însă cel mai este rău este, sunt cei care fac discriminare pe cozente sexuale și care încalcă dreptul european. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu. Doamna Jackie Jones. Thank you Mulțumesc. Am sprijinit această rezoluție, sprijinită de mai multe grupuri, în ceea ce privește uh, discriminarea publică și incitarea la ură împotriva uh, persoanelor LGBTI. Și mi-exprim solidaritatea uh, pentru uh, lupta pentru drepturile LGBTI. Toleranța și inclusivitatea sunt uh, fund fundamentul pe care a fost construită Uniunea Europeană. Trebuie să continuăm să luptăm în uh, încercarea de a se lua drepturile uh, uh, comunității LGBTI nu este loc de zone libere de LGBTI în Europa, pe, con- pe întregul continent sau uh, pe glob. Trebuie să continuăm educarea, promovarea relațiilor sănătoase, respectul și demnitatea umană și drepturile umane. Și asta mai ales în ceea ce, le, în ceea ce fetele în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie uh, să sprijinim familiile LGBTI uh, prin, așa cum este prevăzut în Cartea Drepturilor Europene. Trebuie nu numai să apărăm drepturile, ci și să le extindem. În orice acord de liber schimb trebuie prevăzută o evaluare de impact cu privire la egalitate și drepturile omului. Și dacă nu este, dacă impactul este negativ, atunci nu trebuie să fie acord. Mulțumesc, doamna Cristine Anderson. Mulțumesc, eu am votat împotriva acestei rezoluții pentru că nu este homofobă. Familia tradițională făcută din tată, mamă și copii uh, este astfel preferată. Înainte toate însă am votat pentru această rezoluție deoarece Parlamentul European încă o dată ne-a demonstrat astăzi ce spectacol minunat este capabil să organizeze. Drepturile homosexualilor nu se consolidează când adopți astfel de rezoluții și ții discursuri sfărăitoare în Parlamentul European. Drepturile homosexualilor se consolidează printr-o numire consecventă frecventă a celor care încalcă și calcă în picioare drepturile homosexualilor și uh, pe care, îi, care sunt spânzurați de macarale în alte țări. Nu popoarele europene fac acest lucru, nu numelor vorbim. Este vorba despre o cultură care este importată cu milioanele în Europa și care vin aici și aduc homofobia lor ucigașă în Europa. De aceea trebuie să uh, hotărâm ce facem cu drepturile și dacă luăm în, în serios cu adevărat drepturile homosexualilor. Mulțumesc! doamna Bruna Anica alors que la condamnation des violences subies. Vă mulțumesc. În ceea ce privește uh, uh, actele de discriminare pe care le-au uh, suferit persoanele LGBTI, uh, textul votat astăzi uh, instrumentalizează această problematică și uh, necesită o poziție noastră pentru că este o nouă, o simplă nouă ocazie pentru dumneavoastră să atacați guvernul polonez care nu a întreprins măsurile liberale pe care dumneavoastră le doreați. Uh, homofobia, refuzul ideologie LGBTI uh, include în același timp uh, opoziția față, legitimă față de ideologia mm, genului. Uh, nu se face nicio legătură însă cu islamul și cu migrarea. În același timp, statisticile ne arată această legătură. Este clar că respingem orice violență împotriva homosexualilor, dar nu acceptăm să folosiți această, acest subiect uh, pentru a vă alimenta propria ideologie și pentru a ataca din nou un guvern polonez uh, ales democratic. Mulțumesc! Herr, Herr Joachim Stanislav Bruczynski Domnul Stanislav Bruginski are cuvântul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am avut uh, onoarea în calitate de ministru al uh, internelor și administrației să particip la un uh, guvern al Partidului Drept și Justiție, care astăzi este arătat cu degetul, care este atacat uh, din uh, motive greșite. Îi aud pe reprezentanții stângii spunând că astăzi uh, Partidul Dreptate și Justiție este responsabil de discriminarea persoanelor LGBTI. În calitate de fost ministru de interne pot să vă spun contrariul. Poliția a apărat întotdeauna persoanelor care se simțeau amenințate. Pentru noi, pentru guvern, nu există nicio îndoială. Oricare ar fi orientarea sexuală a cetățenilor polonezi, fiecare cetățean merită să fie protejat, inclusiv inclusiv uh, homosexualii. În calitate de polonez, mi-este rușine să aud de toate aceste uh, minciuni uh, la adresa țării mele, care ies din gura dumneavoastră și care vă sunt suflate de polonezi și de cei care sunt la stânga acestui hemiciclu. Probabil că ar Trebuie să știm în sinea noastră că sunt numai niște mm, minciuni. Uh, nu e vorba de niciun fel de amenințare la adresa homosexualilor. Sunt numai minciuni și trebuie să le punem capăt. Vă rog frumos să, să uh, luați la cuvânt faptul că nu, în regulamentul de procedură nu se, pre, nu se permite să se fie aplauze pe durata intervențiilor. Vă rog să rețineți acest lucru și acum trecem la domnul Martin Horod. Mulțumesc, uh, mă bucur să pot să sprijin această rezoluție împotriva discriminării publice și a discu- discursurilor incitatoare la ură împotriva persoanelor LGBTI. Și le spun colegilor conservatori că trebuie să mm, subliniem aceste cazuri care s-au întâmplat în uh, uh, Polonia. Uh, mă refer și la mm, Biserica Reformată din Polonia, care, este, care poate fi condamnată doar pentru că și-a manifestat sprijinul față de comunitatea LGBTI din Varșovia. Este genul de uh, mm, act care uh, pur și simplu nu respectă dreptul european. Uh, drepturile persoanelor LGBTI sunt drepturi uh, umane, fundamentale, care trebuie să fie respectate. Și cu asta ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o um, echitate fiscală într-o economie digitalizată și globalizată și primul care s-a înscris la cuvânt este doamna Marin Obri, prima care s-a înscris la cuvânt. Vă rog, doamna. Mulțumesc. Din 2002, Apple ar fi trebuit să plătească cel puțin 16 miliarde de euro în plus impozite în Uniunea Europeană. Uh, Kering, proprietarul mărcilor uh, Gucci și Saint Laurent, ar fi trebuit să plătească 200 de milioane în plus. De ce nu plătesc aceste întreprinderi taxe? Pentru că trebuie să fii prost uh, să plătești când o țară îți oferă sisteme prin care să nu plătești taxe lipsa regulilor mondiale în ceea ce privește taxele a dus la uh, efecte devastatoare și Uniunea Europeană a încurajat asta. Statele membre au o oportunitate istorică de a acționa în cadrul negocierilor de la OCDE pentru a se schimba aceste reguli care permit multinaționalelor să nu-și plătească taxele. Facem apel uh, ca aceste, aceste negocieri să fie ambițioase, să se stabilească o rată minimă de impozitare uh, Însă nu trebuie să ne mulțumim numai cu asta. Fără transparență fiscală riscă și liste cu paradisurile fiscale, multinaționalele vor continua să joace jocul evitării taxelor și vor plăti te, uh, prețul cetățenii. Mulțumesc, urmează domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu prudent ori de câte ori vorbim despre fiscalitate și uh, mai că nici nu votez pe niciun fel de consolidare sau unificare fiscală în Uniunea Europeană, pentru că, din cum văd eu lucrurile, actuala situație juridică este una mulțumitoare. Dar a, nu mi-aș respinge, nu aș refuza sprijinul meu pentru această rezoluție. În primul rând, pentru că stânga tradiționalistă a propus uh, o serie de lucruri care n-au trecut, de pildă un impozit minim unificat. Pe de altă parte, cred că digitalizarea economiei este un apel la acțiune pentru toată lumea și cred că aici putem fi martori la toate, la cum se scurg veniturile în paradisuri fiscale și de aceea personal salut economia digitală și tratarea acesteia uh, ca un întreg de către Europa în întregul ei și de aceea am susținut această rezoluție odată ce stânga nu a reușit să o stângă. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest proiect pentru că cred că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a combate evaziunea fiscală. Comisia și statele membre trebuie astăzi să aibă un sistem de impozitare corect al uh, societăților din sectorul digital, uh, să ne uităm acolo unde uh, aceste companii au niște venituri absolut fenomenale și totuși nu trebuie să plătească impozite în Uniunea Europeană pentru că sediul lor central se află în exteriorul Uniunii Europene ar trebui să Uh, trecem la, uh, și alt, la alte proceduri, uh, ca de exemplu votul prin majoritate calificată, așa cum e prevăzut în tratat. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Salut inițiativa de a se lansa discuții în acest nou parlament pe acest subiect complicat. Însă, din păcate, nu am putut sprijini această rezoluție. Este un subiect foarte complex Iar uh, la nivelul OCDE se discută mult pentru a se găsi o soluție pentru taxarea companiilor digitale. Să fie clar, salut eforturi pentru un sistem mai echitabil de taxare în toate statele membre. Companiile, la fel ca dumneavoastră și cu mine, trebuie să-și plătească taxele, însă mari companii digitale sunt uh, internaționale prin, prin natura lor Tocmai de aceea trebuie să sprijinim eforturile la un nivel global al OCDE pentru a găsi o soluție la această problemă până la finalul acestui an, uh, anului viitor. Acțiunile unilaterale din partea Uniunii Europene, cum sunt propuse de această rezoluție, ar putea să ne afecteze competitivitatea internațională și pot fi uh, uh, percepute ca fiind atacuri, ceea ce ar duce la acte de răzbunare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trecem la următorul punct. Statul de drept în Malta a cerut cuvântul domnul Lopez Achilar. Mulțumesc, domnule președinte. În cursul acestei dimineți am dezbătut în prezența doamnei președinte von der Leyen și al președintelui Consiliului, domnul Charles Michel, concluziile Consiliului European cu ocazia de a 10 aniversări de la intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona și a care drept fundamental a drepturilor omului. Și anumiți, anumiți uh, deputați se întrebau cum de nu s-a luat în calcul situația Maltei. Alții au răspuns de ce nu s-a luat în calcul situația din Ungaria în legătură cu care acest Parlament a dat o rezoluție sau în Polonia în legătură cu care Comisia a luat inițiativa cu sprijinul Parlamentului European. Singura modalitate astfel încât Consiliul să-și facă treaba pentru că Parlamentul și-a făcut treaba este să se se adoptă dată pentru totdeauna cadrul în ceea ce privește statul de drept și drepturile fundamentale, cadrul care a fost adoptat în Comisia IBE și care a fost înaintat plenului Parlamentului European pentru a stabili un mecanism obiectiv, periodic, și mai ales să implice toate statele membre, să le oblige la respectarea statului de drept. Și mai adaugă, nu este de tolerat ca într-un moment în care există reduceri bugetare pentru politice tradiționale, inclusiv politica de coeziune și politica regională, să aibă acces la fonduri europene statele care încalcă statul de drept. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Romana Tomț. Mulțumesc. Sunt uh, șocată de veștile care vin uh, din uh, Malta. O corupție în creștere, încercește sistemul de acordare a vizelor, uh, probleme și la partea de taxe și impozite. Problemele sunt mult mai grave decât ceea ce ne imaginăm. Și legăturile de vinovăție merg până la cabinetul primului ministru. Acum doi ani, colegii mei uh, socialiști au încercat uh, să justifice acțiunile acestui guvern și în același timp condamnă guvernele care nu vin din aceeași familie politică. Sunt standarde dublă, duble, uh, corupție, nerespectarea statului de drept. Toate acestea se întâmplă și în alte state. Uh, cer comisiei să uh, aducă justificări corecte, echilibrate și să folosească aceleași criterii pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Poșpișil pane předsedající já jsem podpořil toto usnesení. mulțumesc pentru că ați am sprijinit această rezoluție deoarece eu cred că uciderea unei jurnaliste în contextul valorilor europene deci uciderea într un stat membru este uh, un act uh, înfiorător, îngrozitor și este important să îl abordăm. Bineînțeles, nu putem să, să influențăm uh, procedura juridică. Uh, trebuie să respectăm justiția malteză, însă este și o chestiune morală, de valori. Este obligația noastră morală să spunem că vom monitoriza cum politicienii și justiția vor ancheta cazul și vom face tot ce vom putea pentru ca aceste organisme din Malta să ancheteze uh, să găsească vinovații și pentru ca ei să fie aduși în fața justiției. Chiar dacă acești vinovați sunt din cercurile politice cunoscute. Mulțumesc, domnul Brudzinski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Firește că am susținut această rezoluție, o situație în care, într-o țară democratică, o ziaristă este ucisă. Și acest lucru este îngrijorător și nu aveai cum să nu susții această rezoluție. Dar vreau să mă concentrez pe alinatul cu numărul 8. La alinatul numărul 8 scrie că dacă reforma sistemului judiciar nu este pus în practică, atunci articolul 7 poate fi uh, activat. Avem o situație în care avem o ziaristă ucisă în Malta și avem uh, situații în fiecare zi. De pildă și în Franța avem demonstrații, oamenii ies în stradă, în Barcelona la fel, iar poliția îi combate și în uh, niciuna din aceste țări nu uh, se activează articolul 7, după care hotărâm trunc articolul 7 este aplicat referitor la țara mea, Polonia, în momentul în care noi încercăm să reformăm sistemul judiciar, iar sistemul judiciar în Polonia nu a mai fost reformat de pe vremea comuniștilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Ajungem acum la inițiativa UE în legătură cu polenizatorii. S-a înscris acum la cuvânt domnul Billy Kelleher. Yes, uh, bees and the health of all pollinators is a key uh... Albinele și sănătatea tuturor insectelor polenizatoare sunt uh, o chestiune de importanță crucială pentru public. Biodiversitatea uh, și uh, peisajul au fost acoperite în mai multe acțiuni ale Parlamentului European. Însă, polenizatorii au altă situație. Noi trebuie să acționăm, prin urmare, responsabil. În circumscripția mea s-a înființat o nouă asociație care promovează cauza albinelor. Asociația uh, albinelor, înființată de Mary Reed and Michael Love, îi susțin pe apicultori și pe aceia care vor să-și înceapă proprii stupi. În Europa și Irlanda sunt copiate astfel de inițiative și uh, se iau măsuri pentru susținerea apicultorilor. Poate că este un vis, dar n-ar fi grozav dacă în fiecare fermă ar exista măcar un stup de albine? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Mela. Am uh, sprijinit cu deplină convingere acest text care trage din nou semnalul de alarmă referitor la situația îngrijorătoare a polenizatorilor în Europa și pe glob. Acest text solicită într-adevăr o întărire a textului Comisiei din 2018 referitoare la polenizatori, deoarece situația a devenit dramatică. Dispariția masivă a polenizatorilor, fie domestici sau sălbatici, reprezintă o amenințare la adresa ecosistemelor și biodiversității în general. Producția agricolă depinde în mare măsură de polenizare. Este un serviciu gratuit pe care ni-l pun la dispoziție albinele. Dacă acestea vor dispărea, se vor uh, prăbuși sectoare întregi ale economiei noastre, agricultura în primul rând. De pildă, în China regiuni vaste au văzut cum uh, polenizatorii lor au dispărut și acum sunt nevoiți să polenizeze cu mâna uh, terenuri agricole nemăsurate. Noi sprijinim uh, toate soluțiile care vor asigura supraviețuirea polenizatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova! Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Nu o să repet ce am spus când am discutat raportul. Aș dori să vă mulțumesc, doamna raportor, pentru raport. Să vă felicit, mă bucur că Parlamentul European a sprijinit cu o majoritate atât de largă acest raport, cu propuneri concrete legate de soluții pentru problema albinelor și a polenizatorilor. Nu e vorba doar despre biodiversitate, ci și despre capacitatea agricultorilor de a continua să lucreze pământul. Scăderea populației de polenizatori înseamnă că și producțiile scad. Agricultorii nu ar trebui considerați dăunători, ci ar trebui sprijiniți pentru a presta servicii pentru peisaj. Sunt multe pesticide pe care nu le vor putea utiliza și sperăm că vor fi înlocuite cu ceva eficace. Mulțumesc, urmează domnul Ujeli. Köszönöm szépen, elnök úr! Az SND shadow raportőrjeként, tehát a... În calitate de raportor din umbră a grupului S și D, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au sprijinit propunerea noastră și pentru că au acceptat acest text referitor la polenizatori. Ieri, la discuție, am uh, argumentat, am pledat pentru votul în favoarea acestei inițiative, lucru pe care îl fac deja de peste un an. E vorba de altfel, înainte de toate, de promovarea activității de legiferare. De asemenea, vreau să vă spun că trebuie să luăm cât se poate de în serios pactul ecologic european, nu doar aici, în Parlamentul European, ci și ca cetățeni. Trebuie să ne schimbăm obiceiurile. Trebuie să ne schimbăm practicile pe care le-am asumat până acum. Și asta se referă și la um, polenizator și la albine. Domnul Vondra. Uh, pane předsedo, často tu varuji před unáhlenými Mulțumesc, domnule președinte. Adesea dau glas avertizărilor atunci când se iau măsuri ideologice prea grăbite. Acum doi ani, acest Parlament a aprobat biocombustibili în numele ideologiei uh, verzilor. Acum, ca rezultat, avem rapiță peste tot. Primul ministru uh, ceh s-a uh, umplut de bani ca urmare. Pesticidele precum Roundup au fost folosite și acum mor albinele și polinizatorii. De aceea sunt pentru această inițiativă, însă nu trebuie să uităm că este de vină pentru această situație și Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Giambațchi, are cuvântul. Mulțumesc. Albinele și bunăstarea lor uh, sunt importante nu doar pentru mine și țara mea, Bulgaria, ci pentru toată Europa. Prin urmare, am sprijinit proiectul de rezoluție. Interdicția cu privire la pesticide e esențială, dar e nevoie și de așteptare realistă. Dacă nu ne bazăm acțiunile pe date științifice n-ar fi ceva productiv. Există elemente extreme în text. Unele pesticide sunt sigure și pot fi folosite rezonabil. În conformitate cu cele mai recente studii, nu le fac rău polenizatorilor. Trebuie să apărăm albinele pe de-o parte, dar și agricultura pe de alta. Mulțumesc! Domnul Pospișil Pane předsedo, já pouze řeknu, co říkali... Mulțumesc, domnule președinte. Am să repet ce au spus deja colegii mei. La prima vedere, acest subiect pare să nu se încadreze între prioritățile europene. Este o temă foarte subtilă, discretă, însă este foarte serioasă și foarte importantă. De aceea este bine că Parlamentul European se ocupă de polenizatori și se ocupă de posibila catastrofă cu care este amenințată agricultura în cazul în care albinele și polenizatorii sunt afectați. Economic pot fi Uh, consecințe foarte grave. De aceea susțin acest raport, deoarece vreau să pun capăt uh, acestei catastrofe și uh, slăbirii dreptatea agriculturii. Mulțumesc. Trecem mai departe la moțiunile de rezoluție, la um, activarea transformărilor digitale în sectorul medical. Are cuvântul doamna Melin. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că digitalizarea îngrijirilor medicale a devenit o măsură indispensabilă pentru a cunoaște mai bine felul în care funcționează corpul omenesc. Am ajuns la un nivel de progres încât următoarea revoluție nu se poate produce decât uh, la nivel digital. Credem că este necesar să alocăm 10% din uh, PIB-ul european în acest sens pentru că este o miză crucială. Ne confruntăm aici cu o provocare paradoxală în ce privește colectarea datelor, mai ales având în vedere faptul că în lumea de astăzi cercetarea este indispensabilă. Trebuie cotate